acord cu astfel de abordare. Semnele din partea vietnameză au fost extrem de încurajatoare, s-au făcut progrese importante chiar înainte ca acest acord să intre în, în, în vigoare. Presiunea exercitată de, de Uniunea Europeană a adus uh, rezultate și acest lucru este îmbucurător. Vietnamul a adoptat un nou cod al muncii care permite acum libertatea de asociere la nivel de întreprindere. Sunt și noi măsuri în ceea ce privește contractele colective de muncă și de aliniere la normele Organizației Internaționale a Muncii. Vietnamul până în 2021 și 2023 va ratifica toate celelalte convenții ale Organizației Internaționale a Muncii. De asemenea, s-au luat măsuri de eliminare a muncii copiilor și rata de ocupare a minorilor a scăzut foarte mult în, în Vietnam. Comisia va urmări îndeaproape aceste evoluții pentru ca Vietnamul să continue pe calea reformelor. Vietnamul a început să pregătească deja viitoarea arhitectură instituțională prevăzută în acord, a permis crearea de consilii consultative la nivelul societății civile Rămân convins că dialogul permanent, inclusiv pe tema drepturilor omului, este calea de urmat. Domnul președinte, cred cu tărie că aceste acord, aceste acorduri, de fapt, ne vor permite să continuăm dialogul fructos cu Vietnamul pe toate planurile. Pe de altă parte, dacă nu ratificăm aceste acorduri, vom avea mult mai puține instrumente la dispoziție în încercarea de a încuraja reformele din Vietnam și uh, un eșec va submina Uh, imaginea europeană. Mulțumesc, care acum cuvântul colegul Viseler, doamna Viseler Lima, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi vota pentru aceste două acorduri cu Vietnamul pentru că am convingerea profundă că reprezintă o șansă atât pentru poporul din Vietnam cât și pentru europeni. Ce privește drepturile omului, Bineînțeles că avem multe reticențe, referit, reticențe referitor la Vietnam, însă am convingerea că trebuie să profităm de deschiderea pe care o aduce așezarea întreprinderilor europene care respectă criterii europene. Prin acest acord, guvernul din Vietnam uh, se angajează să respecte drepturile fundamentale, dar mai ales acceptă monitorizarea aplicării regulilor de către o comisie mixtă alcătuită din reprezentanția Parlamentului European și Guvernului vietnamez. E o mare victorie, de asemenea, faptul că se introduce un mecanism independent de, de uh, punerea plângerilor în ce privește încălcarea drepturilor omului. Este de asemenea important ca Comisia să participe la dialogul UE-Vietnam uh, referitor la drepturile omului. Acest dialog îi permite Parlamentului să participe la o masă de discuții unde de obicei nu participă. Totul pentru a promova cauza drepturilor omului. Mulțumesc! Pentru Comisia DV are acum cuvântul domnul Tobe. Uh, Doamnă președinte, liberul schimb este unul din cele mai bune instrumente pentru a eradica sărăcia. Și istoria a dovedit acest lucru foarte clar. Acest, uh, prin acest acord ne asigurăm că Vietnamul va merge că pe calea unei creșteri uh, pentru întreaga populație. Se stabilesc niște standarde ridicate în acest acord cu o țară în curs de dezvoltare. Și mă bucur că acest acord are un capitol special cu privire la dezvoltarea durabilă capitol care trebuie pus în uh, aplicare. Salut de asemenea și calendarul um, de ratificare a um, celor două convenții uh, OIM care încă nu au fost ratificate și încurajez ambele părți să se folosească de acest acord pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului din Irlanda și pentru a atinge ODD-urile. Îndemn Comisia Europeană să coopereze strâns cu societatea civilă pentru a spori de asemenea și nivelul de protecție a mediului și nivelul de protecție socială. Deci noi recomandăm să se dea consimțământul față de acest acord. Vă mulțumim, domnule Tobe. Acum numele Comisiei pentru Pescuit are cuvântul domnul Bartolo. Cari colegi, Stimați colegi, acordul de liber schimb cu Vietnamul prevede un capitol care se referă la comerțul referitor la produsele haleutice care deja există între cele două părți. Împreună cu Comisia pentru Pescuit am elaborat un aviz care să nu se limiteze la o acceptare pasivă a acordului, ci care să poată să-și aducă contribuția la dezbaterea parlamentară, stabilind priorități clare. Vietnamul a făcut fără nicio îndoială eforturi importante pentru a-și alinea sectorul pescuitului la standardele noastre și a arătat că dorește să continue și pe viitor să facă eforturi pentru a îmbunătăți situația actuală. În același timp, nu putem nega deficiențele importante care există, mai ales în ceea ce privește pescuitul ilegal. Tocmai din acest motiv, la Comisia pentru Pescuit am cerut ca Comisia Europeană să fie în continuare vigilentă pentru a se asigura că Vietnamul continuă cu eforturile deja întreprinse și că folosește toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv cartonașul roșu, dacă Vietnamul nu ar respecta condițiile de dezvoltare durabilă pe care le-a stabilit împreună cu Uniunea Europeană. Mulțumesc, care acum cuvântul pentru grupul PP, colegul Winkler, un minut și jumătate. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați colegi, stimate domnule comisar, negocierile dintre Uniunea Europeană și Vietnamul au început în 2012 fost uh, definitivată într-o primă rundă 2015, apoi a fost redeschisă și definitivată în iunie 2019. Acești opt ani au înregistrat progrese considerabile în, în Vietnam pe multiple planuri și un factor important din spatele acestor reforme a fost Uniunea Europeană, șansa de a spori cooperarea prin punerea în aplicare a unui astfel de acord a funcționat ca un factor motivațional pozitiv pentru autoritățile din Vietnam Recent am văzut uh, noile planuri în ceea ce privește grupurile consultative interne și alte măsuri, inclusiv crearea unei comisii de supervizare comune între Parlamentul Vietnamez și Parlamentul European. Mâine trebuie să alegem dacă aprobăm sau nu acest acord. Amânarea ar fi alegerea secolului trecut le dăm teme de făcut vietnamezilor și îi trimitem acasă să le facă. Nu. Trebuie să trecem la măsuri de secol 21, să ne formulăm o serie de așteptări și să apoi, spunem apoi partenerilor, haideți să lucrăm împreună. Ca raportor din umbră pentru PPE, vă cer să votați pentru mâine și apoi împreună Uniunea Europeană și Vietnamul să lucrăm la oaltă pentru un viitor mai liber, mai stabil. Mulțumesc pentru grupul și dare cuvântul cu domnul Lange, 2 minute 30. Vă mulțumesc, doamna președinte. Willy Brandt, în urmă cu 50 de ani, a dezvoltat conceptul schimbare prin apropiere pentru a se referi la acele țări care au o concepție despre lume profund diferită și de a putea iniția un dialog cu acestea și în acest fel să discute despre îmbunătățirea condițiilor pentru oamenii de acolo. Cred că aceasta este calea potrivită și în relațiile cu Vietnamul. Să încercăm prin intermediul dialogului să obținem o îmbunătățire a condițiilor de trai a oamenilor de acolo. tocmai cu Vietnamul, o țară cu care deja avem relații comerciale intense. Am convingerea că mulți dintre dumneavoastră, dași colegi și colegi, poartă haine, pantofi din Vietnam. Aveți telefoane Samsung care vin din, Viet- care vin din Vietnam, tablete Samsung care provin din Vietnam. Și îmi doresc, dragi colegi și colegi, să stabilim aici reguli care să permită o producție adecvată în ceea ce privește standardele respectate, folosirea substanțelor chimice și mai ales în ceea ce privește drepturile lucrătorilor. Domnule comisar, această realizare îi se datorează Parlamentului European pentru că în ultimii doi ani am negociat intens și sunt mândru de Parlamentul European că a profitat de posibilitățile pe care le avem la dispoziție și am reușit în acest fel să se ratifice norme fundamentale ale OIM. Am reușit să avem un plan de punere în aplicare cu caracter obligatoriu care va fi controlat de OIM. am reușit ca grupul consultativ local din care fac parte organizații reprezentante ale societății civile, um, monitorizează independent situația că în acest fel s-a extins spațiul disponibil pentru societatea civilă și în acest fel contribuim la îmbunătățirea situației drepturilor omului de acolo. Pentru prima dată în dialogul pentru drepturile omului, sub Comisia Parlamentului European pentru Drepturile Omului a fost integrată, lucru care până acum nu s-a mai văzut și că parlamentele vor coopera în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului. Putem să fim mândri de Parlament că am realizat toate acestea, însă, dragi colegi și colegi, vă spun că munca de-abia acum începe, pentru că vom continua să ne luptăm și pe viitor ca, prin intermediul acordului, situația oamenilor de pe teren să se îmbunătățească. Are cuvântul doamna Calzbro două minute pentru grupul Renew. Madam. Doamnă președinte, stimate domnule comisar, stimați membri ai Parlamentului, Uniunea Europeană sprijină liberul schimb și mâine putem trece manualele de istorie. E un acord ambițios, e cel mai ambițios acord comercial negociat de Uniunea Europeană cu o țară în curs de dezvoltare. Ambele părți vor avea de câștigat din punct de vedere economic. Uniunea Europeană și Vietnamul deja sunt niște parteneri comerciali importanți și comerțul va continua, fie că avem un acord sau nu, însă cu acest acord, comerțul va deveni mai echitabil, mai previzibil și mai durabil pentru mediu, pentru cetățeni și pentru climă. În timpul negocierilor, Vietnamul și-a îmbunătățit drepturile lucrătorilor. Șase din opt convenții ale Organizației Internaționale a Muncii au fost semnate de Vietnam. A fost redusă în mod semnificativ munca copiilor. Știm că există și voci critice. Unii vor să amâne votul de mâine. Însă, evolu- ca și cum evoluția democratică din Vietnam n-ar fi fost suficientă. Și da, ne-am fi dorit, bineînțeles, mai multe progrese în ceea ce privește democratizarea și situația drepturilor omului. Însă să ne punem totuși următoarea întrebare noi aici în Parlamentul European. Vom avea ocazie mai bună de a promova democrația fără acest acord, oare? Haideți să nu îi dezamăgim pe reformatori, pe cei care se uh, luptă pentru drepturile omului, să profităm de orice ocazie pentru a folosi acest acord drept platformă pentru libertate și democrație. Și în ultima săptămână, sub controlul Parlamentului, uh, s-au uh, transmis câteva mici semnale pozitive. Deci haideți să votăm acum pentru acest acord și haideți să folosim perioada de control, de monitorizare pentru a promova democrația și drepturile omului în Vietnam împreună. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Caspro, Acum, pentru grupul IDE, are cuvântul domnul Lancini, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de orice evaluare de natură comercială, să nu uităm că Vietnamul e o țară represivă unde comuniștii au monopolul puterii, unde nu există mass media independentă. Nu e de acord niciun dezacord. Cei care critică guvernul sunt pedepsiți, nu există sindicate libere, culturile religioase sunt controlate de stat, Multe din angajamentele anunțate de autorități sunt formulate vag, fără termeni clari. Sunt niște... ar fi naiv din partea noastră să nu vedem așa ceva. Da, noi impunem, UE impune sacrificii statelor membre. În Vietnamul, cărbunele e principala sursă de energie electrică și se prevede că peste 40% din mix energetic va fi asigurat de cărbune în continuare și că vor fi construite încă vreo 100 de termocentrale până în 2030. Proiectele de depurare a apelor industriale, de asemenea, nu sunt uh, suficiente. Fluviul Mekong e foarte poluat, e un uh, pericol și pentru orezul din Vietnam, pentru care vrem să asigurăm noi acum accesul uh, pe piața europeană cu un contingent de 80.000 de tone anual. Riscul e prea mare. Însă, din păcate, se vede că nu există sensibilitate din, fața Comisiei Europene, din partea Comisiei Europene față de acest sector al orezului. Din păcate, uh, protecția uh, uh, proprietății intelectuale. E naiv ce se stipulează acolo. Legislația nu e deloc eficace și companiile noastre vor avea de suferit. Avem datoria să nu uităm toate aceste lucruri atunci când vom vota, pentru a nu trăda acele valori pe care le proclamează din Uniunea Europeană și pe care ar trebui să le apere în loc să se gândească doar la beneficiile economice. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului Verzilor, are cuvântul doamna Saskia contre... După ce am votat uh, împotriva un acord ieri uh, Iată, le pregătim acum să facem uh, un pas care ar însemna cel mai mare decalaj de la instaurarea noii comisii în materie de respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Domnule Lima, anul trecut am votat uh, raportul dumneavoastră privind situația drepturilor omului, am votat apoi și acest Green Deal. Bine, Vietnamul și-a modificat legislația muncii și va ratifica convențiile Organizației Internaționale a Muncii, dar dacă vorbim de sindicate independente, de libertate de expresie, e nevoie să reformeze codul penal. E esențial acest lucru și am cerut acest lucru. Am contactat autoritățile vietnameze în acest sens. Am cerut uh, un raport privind uh, procesul de ratificare redactat împreună cu, contra, cu, cu omologii vietnamezi. Vietnamul a refuzat să răspundă la toate aceste solicitări. Știm că aceste reforme, mai ales în direcția codului penal, nu o să aibă loc. Și noi, Parlamentul, nu suntem gata să acceptăm așa ceva. În numele a ce? În numele unor interese economice. Ale cui? Ale cui sunt aceste interese economice? Pentru că raportul Comisiei ne arată că deficitul balanței comerciale va crește după semnarea acestui acord. N-am vorbit de, de sectorul de silvic, orez, textile. Mai rău, autoritățile vietnameze justifică arestarea unor uh, jurnaliști independenți în numele limitării libertății presei. Noi, Parlamentul, am cerut explicații Vietnamului și apoi suntem foarte departe și de ce se spune în Green Deal. Recompensăm un, un stat care pescuiește și defrișează ilegal afectând uh, astfel negativ, favorizând investițiile noastre acolo. Trebuie să ne gândim la care sunt uh, uh, riscurile potențiale și conflictele de interese potențiale. Am preferat să rămânem orbi la aceste realități și am mers înainte ca și cum n-ar fi fost acolo. Țineți cont de apelul la sute de ONG-uri, de cetățeni, de sindicate, ale căror voci par să nu aibă ecou în urechile dumneavoastră astăzi. Uitați-vă la cât s-a deteriorat situația drepturilor omului în Vietnam în ultima perioadă. Aș îndrăsni, dragi colegi, să sper că vă veți răzgândi uitându-vă la ceea ce s-a negociat în ultimele săptămâni, pentru că pactul ecologic și drepturile omului, iată, nu sunt respectate nici chiar de Parlamentul European. Mulțumesc pentru grupul ECR, are cuvântul domnul Saharadil, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. După 8 ani de negocieri am ajuns aproape la linia de finish, așa că permiteți-mi câteva cuvinte. Vorbesc în calitate de fost raportor. Am fost raportor până anul trecut și pot să vă spun că acest acord a fost deosebit de negociat de Comisia Europeană a respectat în tocmai mandatul pe care l-a primit din partea Consiliului. Cred că este important ca Uniunea Europeană să transmită un mesaj că este în favoarea comerțului liber, mai ales în aceste vremuri de protecționism tot mai sporit, când uh, Statele Unite s-au retras din acord, acum a apărut un vid pe care noi putem să-l umplem nu mai avem la ora actuală niciun acord planificat cu o țară din regiune. Vietnamul are 90 de milioane de locuitori. Deține la ora actuală președinția grupului ASEAN și este în interesul nostru economic să încheiem un acord cu Vietnamul, pentru că dacă nu vom încheia un acord, vom avea de pierdut și de câștigat vor avea țări precum China. Are cuvântul colegul Morel, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă întreb dacă trebuie să aprofundăm acest parteneriat cu Vietnamul. Da, suntem de acord, însă asta înseamnă că e nevoie neapărat de un acord de liber schimb? E bine, nu. Și tocmai despre asta e vorba aici. Dumneavoastră credeți logic că un acord de liber schimb va soluționa toate problemele. Nu-i drept. Și nu împărtășesc optimismul comisiei care ne spune că e un acord win-win. Ba, nu deloc. Deficitul balanței comerciale a UE e de 30 de miliarde în detrimentul UE. Studiile de impact ale comisiei ne spun că va crește acest deficit la 40 de miliarde. Cine va avea de plătit? O serie de salariați europeni din sectoarele cele mai vulnerabile, sectorul textil de pildă. În Vietnam vor fi atelierele lumii, deci există riscul de, de localizare foarte mare acolo. De asemenea, se spune că normele OIM au fost uh, acceptate, dar uitați-vă ce s-a întâmplat cu Corea de Sud, care ne-a făcut promisiuni, însă nu le-a uh, respectat niciodată. E o adevărată ipocrizie. Și cu privire la drepturile omului, nu putem spune că ziua de azi guvernul vietnamian a dat curs așteptărilor noastre din potrivă. În ultima clasificare cu privire la libertatea presei, Vietnamul e pe locul 116 din 180 de țări. Însă să nu uităm și limbajul duplicitar. Da, votăm uh, starea de urgență climatică, votăm pactul ecologic, însă în același timp e business as usual. Iată, un acord de liber schimb care nu protejează dezvoltarea durabilă și nici nu ține cont de schimbarea climatică. Deci dăm impresia că pentru noi UE comerțul e mai important decât respectarea regulilor fundamentale care de fapt ar trebui să ne orienteze pe noi toți aici în acest emiciclu. Vă mulțumesc, aici se încheie ei, se încheie runda de intervenții din partea grupurilor politice. V-aș uh, reaminti să vă respectați fiecare timpul alocat. Următoarea persoană care va lua cuvântul este doamna Beghin, Trei minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, domnule comisar, în urmă cu trei ani uh, votam strategia mea referitor la strategia comercială pentru Uniunea europeană și Parlamentul cerea sus și tare acorduri economice cu țări cu rate mari de creștere și i s-a dat ascultare. Vietnamul e noul tigru asiatic, o rată de creștere de 7% anual, o țară care e tot mai prosperă și care, prin urmare, își crește cererea de bunuri cu mari valoare adăugată, bunuri pe care noi le producem în Europa. Un acord care va reduce la zero acordurile, taxele vamale, îmi cer scuze, asupra aproape tuturor um, acestor produse, produse precum um, brânzeturi, taxe care ajung la aproape 50% în ziua de astăzi, ca să nu mai vorbim de taxele pe autovehicule care ajung la aproape 80%. 169 de produse cu origine protejată, um, sau controlat um, vor, se vor încadra în acest acord. Iar dacă mă gândesc la țara mea, schimburile nu fac decât să crească. Anul trecut, um, schimburile comerciale au crescut cu 12%, ajungând la un volum de 3,7 miliarde de euro, Vietnamul fiind uh, principalul nostru, primul nostru partener economic din Asia. E un volum care va crește și mai mult, pentru că cererea de produse italiane este foarte mare. Peste 300 de milioane de euro pentru produsele de modă, 65 de milioane pentru produsele alimentare, 500 de milioane aproape pentru um, aparatură natură. Nu există îndoială referitor la avantajele pe care le prezintă acest acord pentru noi, dar există o problemă. Situația drepturilor omului în Vietnam se pare că nu înaintează. La ora actuală sunt în curs de adoptare o serie de măsuri de îmbunătățire. Sunt de acord cu anumiți colegi că acordul va aduce bunăstare, va contribui la schimbarea situației pe viitor și în acest sens dacă mâine se va organiza votul, îl vom adopta. Însă eu, dragi colegi, vreau să vă cer să amânăm votul. Vreau să vă cer să le lăsăm timp prietenilor din Vietnam pentru a finaliza reformele democratice pe care le le-am cerut. Pentru a da dovadă de bunăvoință suplimentare. În plus, mi-aș dori ca Vietnamul să elibereze prizonierii deținuții politici și de conștiință, să adopte convențiile fundamentale referitor la drepturile lucrătorilor. Dragi colegi, Vietnamul e o țară prietenă. Nu există nicio îndoială că, mai devreme sau mai târziu, acordul va intra în vigoare, însă tocmai prietenilor trebuie să le cerem mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul colegul Hansen, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Guvernul american afirmă că regula celui mai puternic va fi principiul director al modelelor comerciale în secolul 21. Mâine vom avea șansa istorică de la, a le arăta că contrariul este valabil. Să arătăm întregii lumi că angajamentul nostru pentru un comerț just și bazat pe reguli clare, independent de mărimea partenerului, este regula care trebuie să fie urmată. Da, Vietnamul este un stat în care, în, în dezvoltare. Evident, procesul de modernizare economică, de mediu și social încă nu s-a încheiat. Ratificarea acestui acord nu înseamnă, după cum a spus și președintele Ben Lange, nu înseamnă sfârșitul conversației, nu înseamnă că închidem ochii în legătură cu situația drepturilor omului în Vietnam și nu înseamnă un cec în alb guvernului vietnamez. 45 de ani după sfârșitul războiului din Vietnam, 30 de ani după deschiderea relațiilor diplomatice. 45 de ani după sfârșitul războiului din Vietnam, 30 de ani după deschiderea relațiilor diplomatice, domnilor și domnilor, consimțământul pe care îl susțin și pe care îl avem în fața noastră ne va permite să intensificăm conversația cu contrapartida vietnameză și, de data aceasta, cu pârghii și platforme credibile. Comitetul Comun revendicat și obținut de către Parlament ne va permite să punem presiuni pentru a promova schimbarea socioeconomică și îmbunătățirea vieții tuturor vietnamezilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Toia, un minut. Acest acord are avantaje și este foarte clar acest lucru. Avantaje pentru economia europeană, și, dar și cea italiană, pentru că există multe exporturi uh, din Italia către această țară. Suntem conștienți de asta, însă nu putem să uităm nici situația critică din această țară din punctul de vedere al drepturilor omului, pentru drepturile sindicatelor, deținuți politici și acesta este un punct asupra căruia trebuie să insistăm. Domnule comisar, puteți să fiți atent la ceea ce spun? Nu e gravă, voi trimite scris. Solicităm să existe ceva în ceea ce privește cooperarea de dezvoltare și să fie ceva coerent, pentru că avem de-a face cu muncă forțată, cu munca minorilor, cu uh, condiția femeii. Nu este numai vina Vietnamului, este lanțul de valoare global Um, care joacă un rol. Pentru că se încearcă în continuu reducerea uh, costurilor. Bineînțeles că s-au făcut progrese și uh, sunt mândră de asta, mai ales în numele celor care au negociat în numele grupului meu. Dar trebuie să negociem mai mult pentru femei, pentru copii. Trebuie să fim cât se poate de atenți la acest acord. Că, pentru că până la urmă este în joc uh, credibilitatea Comisiei Europene. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Han. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Să fie clar, Vietnamul este o țară comunistă, nu este un, o democrație și un acord comercial uh, nu, va, nu o va transforma peste noapte. Însă, economia uh, și acordul va scoate oamenii din sărăcie, le va da mai multă protecție. Noul uh, cod al muncii protejează grupuri vulnerabile vor fi, va, se va permite crearea de sindicate și va, acest lucru va avea efecte pozitive. Cu toții ă, facem deja comerț cu Vietnamul. Nu este vorba despre a face sau nu comerț cu Vietnamul. Este vorba de a îmbunătăți condițiile. Deci cred că trebuie să transmitem un semnal puternic de cooperare către întreaga regiune ASEAN pentru a consolida forțele care cred în cooperarea cu Uniunea Europeană și să nu dăm apă la moară uh, celor care, vor să, care nu vor să combine comerțul cu valorile, precum China. Să ajutăm, deci, uh, poporul vietnamez în dezvoltarea sa. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Juvan, un minut. Doamnă președintă, stimați colegi, nu dorim un tratat care nu este bun pentru Uniunea Europeană, pentru Franța și pentru Vietnam. De ani de zile denunțăm aberațiile ecologice care, ale acestui Black chain care fac de trei ori turul planete. Subliniem pericolul dependenței strategice în ceea ce privește sursele de aprovizionare aflate la mii de kilometri și Uh, cu care nu controlăm absolut nimic. Denunțăm de asemenea ingerențele în situația țărilor uh, suverane cărora le dăm tratate de liber schimb. Iată de ce nu suntem de acord cu acest tratat. Secolul 21, după părerea noastră, trebuie să dea pagina acestui liber schimb și al globalizării. Secolul 21 va fi secolul relocalizărilor secolul în care se va urmări autonomia industrială a națiunilor care știu că există cerințe pentru independență. Secolul 21 va fi secolul patriotismului economic și dorim ca Vietnamul și Uniunea Europeană să facă eforturi pentru a deveni independente și pentru a avea o libertate strategică. Mulțumesc, doamna Cavațini, un minut și jumătate. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. Acest parlament a decis în noiembrie că acordul de la Paris ar trebui să, ar trebui să apară în toate capitolele acordurilor noastre comerciale și Parlamentul a decis în decembrie că toate acordurile comerciale vor avea uh, standardele sociale aplicabile și să apere drepturile omului. Cu toate acestea, majoritatea acestui Parlament este gata să voteze pentru un uh, acord de investiții cu Vietnamul. Însă, situația drepturilor omului este în, se, în răutățire în Vietnam. Numărul de deținuți politici a crescut. Se încalcă uh, drepturile sociale și politice acordul pe care îl avem încă nu are standarde sociale și de mediu aplicabile. Socialdemocrații uh, au susținut întotdeauna că aceasta va fi o linie roșie. Am înțeles că există o majoritate în Parlament pentru a face comerțul mai durabil și mai aplicabil uh, mediului. Însă devine o glumă proastă dacă uh, semnăm un acord care nu este conform Pactului Ecologic European. Vă îndemn să spunem nu acestui acord, să cerem Comisiei să renegocieze și să alinieze acest acord cu Pactul Ecologic. Să transmitem mesa- guvernului vietnamez mesajul că trebuie să îmbunătățească situația dezastroasă a drepturilor omului înainte de a avea acorduri cu noi. Vă rog și, stimați colegi, dacă doriți să purtați discuții în particular, vă rog să nu o faceți atât de tare. Are cuvântul domnul Aguilar, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi și mâine discutăm acordul comercial cu Vietnam pentru mai multe sectoare ale Uniunii Europene, în cadrul alimentar, prelucrării carnii, brânzei, vinului, dar e trist să vedem că încă o dată Comisia Europeană nu protejează sectoarele acestea sensibile cum este cel al orezului. Vietnamul are cele mai scăzute prețuri în sud-estul Asiei și concurează cu varietăți care se obțin în Spania și Italia. Cultivatorii de orez din Spania sunt indignați de această nouă concesiune și de impactul asupra unui sector care deja este în criză. Trebuie să promovăm uh, producția de orez. Deschiderea de frontiere va cauza un rău ireparabil producției europene. Există clauze de salvgardare uh, Uh, care au fost aplicate relațiilor cu Myanmar și Cambodgia și iată că acum facem aceleași greșeli fără să înțelegem impactul acestor importuri asupra pieței europene pe un produs așa sensibil cum este orezul. Rolul orezului este foarte clar și în economie și în conservarea zonelor geografice importante. Cerem autorităților europene să facă un studiu pentru acest impact și să facă ceea ce este nevoie pentru a aplica uh, reguli noi Întrerupe doamna președintă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Sincici, un minut și jumătate. Mulțumesc. Există multe motive pentru care ar trebui să respingem acest acord. Aceste acorduri au fost uh, redactate în interesul corporațiilor. În primul rând, acordul uh, oferă drepturi speciale Uh, investitorilor și mă refer aici la mecanismul de uh, protecție a investițiilor și de uh, soluționarea litigilor. Instanța competentă pentru aceast, aceste litigi este o instanță este o instanță uh, care este la de, îndepărtare și face uh, Um, și am măsurile în mod arbitrar. În, uh, legiu, în regiunea noastră, un uh, investitor uh, străin în terenuri de golf a pierdut toate cazurile în fața instanțelor din țara noastră și apoi a câștigat în fața curții de arbitraj. Deci, iată, corporațiile primesc prioritate în fața intereselor locale vă puteți închipui că poate există o regiune săracă din Vietnam care nu are fonduri uh, și nu își poate uh, proteja interesele. Uh, cum va reuși să se protejeze o astfel de regiune în fața unor mari multinaționale care apelează la curți de arbitraj. Mulțumesc, domnul Warburn, un minut. Fru talman, comisionar Hogan, ärade colegor. Mulțumesc. Vietnamul, după Singapore, este cel mai important uh, partener comercial al Uniunii Europene în Asia de Sud-Est. Cu acest uh, acord vor, se vor elimina aproape toate taxele vamale și întreprinderile europene vor putea acționa pe o piață de aproape 100 de milioane de uh, consumatori, o piață cu o um, clasă mijlocie crescută și cu o putere de cumpărare crescută. Asta înseamnă uh, că aproximativ 600 uh, de întreprinderi din țara mea vor putea uh, acționa pe piața vietnameză. Dar există oportunități enorme și pentru cei care importă din Vietnam. Eu îmi doresc să putem uh, face comerț cu această uh, piață enormă. Eu am făcut parte din uh, delegația Parlamentului European din toamnă în Vietnam și toți cei, care au, cu, toți cei cu care ne-am întâlnit, uh, societate civilă, dar și uh, din mediul de afaceri, din mediul politic și așa mai departe, cu toții ne-au cerut uh, să, să dă, ne dăm acordul pentru acest acord. Uh, beneficiile vor fi foarte mari, se vor crea locuri de muncă, creștere și așa mai departe, tocmai de aceea voi vota pentru acest acord. Mulțumesc, care cuvântul domnul Glucksmann, un minut. Stimați colegi, am decretat starea de urgență climatică, am vot- votat pactul ecologic a, doar o lună în urmă. Și mâine ce ni se cere? Să votăm un acord de liber schimb ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Contrar promisiunilor noastre negru pe alb în rezoluția în legătură cu uh, pactul ecologic, în acest acord nu există niciun mecanism obligatoriu în legătură cu dezvoltarea durabilă. Așadar, uh, haideți să punem cuvânt pe propriul nostru, să punem valoare pe propriul nostru cuvânt. Activiștii ecologiști, sindicaliștii, apăr, apărătorii drepturilor omului au fost arestați pentru că avem un activist care a fost arestat pentru că ne-a scris o scrisoare. Aveți măcar decența de a arăta de respect pentru el, care este acum în închisoare pentru că s-a adresat nouă. Stimați colegi, este ceva care e mai presus de comerț. Trebuie să existe principiile noastre. Mâine aveți ocazia să o arătați. Vă mulțumesc. Urmează doamna Vedren un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Vietnamul este al doilea partener economic în Asia de Sud-Est pentru UE și există multe beneficii din acest acord comercial. Da, acordul va permite protejarea 169 de indicații geografice, dintre care 36 din Franța. Vom putea exporta produse fără drept de vamă. Vom avea un mai bun acces la licitațiile publice, un punct foarte important obținut în negocieri. Dar situația drepturilor omului rămâne preocupantă. Oameni politici, jurnaliști continuă să fie în închisoare în ciuda cererilor repetate de eliberare venite din partea UE. Au fost realizate progrese cu ratificarea de convenții internaționale, dar trebuie să fim intransigenți în ceea ce privește respectarea capitolului privind dezvoltarea durabilă. Politica noastră comercială trebuie să se bazeze pe valori și pe respectarea drepturilor omului, dar ratificarea acestui acord nu este un scop scop în sine. Reușita depinde de succesul implementării sale într-un context internațional care reflectă practic un război comercial. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Haider, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început, eu voi vota pentru acest acord. În principiu, sunt pentru liberul schimb. Întotdeauna ne-a adus beneficii liberul schimb și a adus uh, beneficii de ambele porți și s-a arătat a fi un motor pentru creștere, ceea ce este mai ales valabil pentru relațiile între Europa și Asia de Sud-Est. Vietnamul este o țară dinamică, într-un context uh, dinamic. Creșterea economică a Vietnamului este din anii 90 constant peste 5%. Infrastructura, certitudinea juridică în, în ultimii ani s-au consolidat. Uh, și, în plus, Vietnamul este o țară foarte importantă din punct de vedere al exporturilor către Europa. Bineînțeles, nu trebuie să ignorăm părțile negative ale Vietnamului. Jurnaliști care, um, sunt, um, care critică regimul, uh, activiști sunt uh, reprimați, uh, sunt alungați din țară sau mor în circumstanțe neclarificate. Nu putem decât să sperăm că acest acord de liber schimb va uh, contribui la îmbunătățirea situației drepturilor omului în Vietnam. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Jado, un minut și jumătate. Merci, uh, madame la présidente. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Ce am auzit în timpul campaniei electorale la alegerile europene peste tot în Europa? să se termine cu acordurile de liber schimb care dau drepturi multinaționalele, multinaționalelor împotriva protecției sănătății și a mediului, să se termine cu aceste acorduri de liber schimb care participă la uh, încălzirea globală prin defrișări, să se termine cu acordurile de liber schimb care atacă biodiversitatea, de exemplu, prin pescuitul ilegal, să se termine acordurile de liber schimb care contravin democrației și libertățile individuale. Ei bine, acum vine primul acord și totul este în ordine. Lib- socialdemocrații, liberalii, en marș, conservatorii, toți ați votat un acord de liber schimb care uh, contravine declarației și angajamentelor Comisiei Europene în legătură cu valorile europene și în legătură cu o reglementare ecologică. Ca din întâmplare, purtăm această dezbatere după dezbaterea despre Brexit, însă nu ați înțeles nici din votul Brexit. Acesta a fost un vot pentru că avem am mutat interesele noastre financiare pentru a exploata resursele planetei în altă parte, fără să respectăm niciun fel de drept. Aveți puțin de respect față de alegătorii dumneavoastră, respingeți acest acord care nu este deloc compatibil cu valorile europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Iurjeța. Un minut. hoci vietnam nie je demokratická krajina zmluvu s ním podporujem z nasledujúcich dôvodov. Vietnamul nu este o țară democratică. În 2009, Vietnamul a fost cel al 32-lea importator ca mărime, exportator ca mărime către Uniunea Europeană. Iar în 2008 era pe locul 10. Aceste schimbări vor avea loc. Dacă avem un acord, se îmbunătățesc șansele ca democrația în Vietnam să se consolideze sau să se facă progrese în acest sens. Uniunea Europeană își menține capacitatea de a impune sancțiuni în cazul în care condițiile nu se îmbunătățesc. Eu cred că în 10 ani Vietnamul va fi mult mai aproape de uh, o economie de piață, iar drepturile omului, ale cetățenilor și mediul vor fi mai bine protejate. Mulțumesc, care cuvântul domnul Radaciovski, un minut. Priatelia, budem podporovat dohodu uzavretú s Vietnamom. Mulțumesc. Voi sprijini acest acord. Pe 5 februarie 2020 am participat la o conferință la Bruxelles, o conferință cu Bangladeshul și se vorbea despre exporturile de textile din Bangladesh și o reprezentantă din această țară a spus că prin acest acord Bangladeshul ar pierde în fiecare an 13 miliarde de euro. Uniunea Europeană este cel mai mare importator de uh, textile din Bangladesh. Vietnamul uh, uh, este cea mai mare concurență a Bangladeshului, ceea ce înseamnă că această țară și-ar uh, pierde uh, o bună parte din cota de piață. Eu sper că nu au intervenit aici interesele uh, industriei textile, pentru că știm în ce condiții lucrează copii în uh, această industrie. Încă un lucru, mi-amintesc de războiul din Vietnam la satul Milai, dar și altele care au avut puternic de suferit. Datorăm uh, Vietnamului să semnăm acest acord. Dacă nu o facem, e ca și când am uh, aruncat din nou cu bombe asupra poporului vietnamez. Mulțumesc, care cuvântul domnul Zimon, un minut. Madam President, this... Doamnă președintă, un acord clar între Vietnam și UE este dovada faptului că putem stabili standardele europene la nivel global prin acorduri comerciale. O îmbunătățire la nivelul vieții lucrătorilor, al mun- interzicerea munții forțate, mecanism de consolidare pentru acordul de la Paris, toate acestea nu le-am avea fără acord. E un mare succes, nu? Colegii verzi și de stânga se opun de regulă acordurilor comerciale. Au asta în comun cu populiștii populiștii de dreapta, apropo. Întrebarea la care trebuie să dăm un răspuns acum este cum vrem să implementăm standardele europene la nivel global. Uh, prin discursuri ținute aici în Parlament, Poate manifestații, scrisori, singurul mod realist de a promova influența europeană global în această eră în care distribuirea geopolitică a puterilor este în continuă schimbare, este acordul comercial. Cei care au votat împotrivă să ne explice cum vor realistic să ne realizăm obiectivele noastre comune implementând în același timp o agendă care nu face decât să izoleze Uniunea Europeană ca partener comercial. Mulțumesc, domnul Danti, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Datele ne spun că în 2018 schimburile comerciale de bunuri între UE și Vietnam au ajuns la aproximativ 40 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că deja în prezent Vietnamul este un partener comercial important și că în fiecare zi cetățenii noștri folosesc produse made in Vietnam. Acest acord poate îmbunătăți relațiile comerciale și politice cu un partener strategic într-un domeniu foarte important, într-o zonă foarte importantă, cum este sud-estul Asiei, pe baza unor reguli clare și partajate. În ultimii ani, Vietnamul a parcurs uh, un drum de reforme semnificative, mai ales în ceea ce privește dreptul muncii. Progresele au fost certificate, de altfel, de Organizația Internațională a Muncii. Sigur, asta este doar un punct de plecare și trebuie să așteptăm atât aici, cât și în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a libertății libertății de exprimare, trebuie să așteptăm deci dovezi concrete din partea autorităților din Vietnam. În acest sens, acordul acesta este un instrument important de care dispunem pentru a stimula și pentru a impune Vietnamului să-și respecte angajamentele asumate. Mulțumesc, doamna Haranțova, un minut. Thank you, uh, madam. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, acest va, acesta va fi primul acord comercial major ratificat de acest nou Parlament și va trimite mai multe mesaje pozitive. În primul rând, către o lume din ce în ce mai protecționistă, că Uniunea Europeană încă crede în comerț bazat pe reguli. În al doilea rând, către regiune ne apropie de un acord ASEAN regional. În al treilea rând, către cetățeni și uh, companii, că uh, apărăm condiții mai bune pentru companii pentru a crește și genera locuri de muncă. Și, în ultimul rând, comerțul influențează pozitiv și alte domenii. Negocierile au ajutat la uh, reforme ale muncii importante în, Viet- în Vietnam. Acum vor putea să se angajeze în uh, aspecte legate de drepturile omului și mediu și ca orice acord, implementarea va fi cheie și puteți conta pe acest Parlament să uh, se asigure de acest lucru. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Campomenosi un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să folosim termenii corect pentru a comenta cele spuse de Comisia Europeană. Minciună. Nu dezvoltare locală nu va fi creată de companiile din Vietnam. Va stimula doar delocalizarea pentru companiile europene multinaționale către o țară cum este Vietnamul. Al enelea um, șoc pentru sectorul european uh, al producției și european în general. Rușine, rușine, așa cum au spus mulți, drepturile omului nu sunt respectate în Vietnam, standardele sociale sunt foarte scăzute, al enelea acord comercial care va favoriza o concurență salarială în jos și lucrătorii noștri știu foarte bine astăzi asta. Ipocrizie pentru că pactul ecologic pe care vreți să-l impuneți companiilor și care le va costa foarte mult, n-are cum să fie impus Vietnamului, care va merge în acea direcție ă, fără nicio problemă cu standarde pe care poate o să le cereți Marii Britanii, care deja le respectă oricum nicio problemă, aveți o politică comercială falimentară și faceți acorduri în acest sens cu țări foarte îndepărtate de noi și de protecția mediului. Mulțumesc, doamna la un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, acorduri în acordurile între UE și Vietnam sunt importante în mod clar și Vietnamul a făcut progrese în reforma uh, dreptului muncii, însă nu și-a îmbunătățit codul penal pentru a le permite lucrătorilor să se bucure de aceste drepturi, iar uh, oprimarea și reprimarea a devenit și mai dură în ultimele etape ale acestui acord. Dacă își va da acordul mâine, Parlamentul își asumă responsabilitatea ca um, cererile sale să devină realitate în participarea societății civile, protecția mediului și așa mai departe. Uh, Uh, cum cere și comisia noastră AFET, trebuie să se creeze un mecanism independent de monitorizare a drepturilor omului și un uh, mecanism independent pentru uh, apel. Tocmai de aceea noi deocamdată nu putem sprijini uh, aceste acorduri. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Bielan. Un minut. Vă mulțumesc atât. Uh, acordul de liber schimb, cât și acordul de investiții sunt uh, cele mai ambițioase acorduri de acest fel pe care Uniunea Europeană le-a încheiat cu un stat în dezvoltare. în negocieri, Comisia a, avut două obiective, să asigure cele mai bune condiții de acces pentru întreprinderile europene la piața vietnameză și pentru a și asigura dezvoltarea uh, în regiune ambele obiective au fost uh, implementate. Acordurile depășesc obiectivele OMC în ceea ce privește achizițiile publice, bariere non-tarifare și drepturi de proprietate, inclusiv uh, indicații geografice. Vietnamul și-a asumat noi obligații care uh, trec dincolo de obligațiile altor acorduri de gen CTPP APT. Aceste acorduri vor elimina aproape toate restrângerile tarifare și vor avea un impact pozitiv asupra Vietnamului și Uniunea Europeană va avea mai multe posibilități de a uh, pune presiune asupra guvernului vietnamez. Vă uh, cer să susțineți acest uh, acord. Doamna Ghiori, un minut. Pot să văd uh, că extremele s-au întâlnit astăzi. Cei dintre dumneavoastră care sunteți împotriva acordului ar trebui să vă mai gândiți puțin. Obiectivul nostru este de a crea oportunități pentru companiile europene. Mai mult comerț ar fi și în beneficiul cetățenilor vietnamezi pentru dezvoltare și pentru a uh, extinde standardele noastre și libertățile. Uniunea Europeană uh, nu ar trebui să dea lecții altor uh, țări, ci să le respecte. Dialogul și monitorizarea angajamentelor ar contribui la îmbunătățirea standardelor de, pentru drepturile omului, de mediu și de muncă. Nu uh, dacă ne întoarcem spatele uh, către ei. Acum vom avea acces la achiziții publice lucru care va susține companiile europene în Vietnam. Comisia, comisiei s-au cerut informații pentru ca companiile europene să poată să beneficieze în urma acestui acord din plin. Vă mulțumesc, doamna Rodriguez Pinero. Mulțumesc, doamnă președinte, Domnule Hogan, acest acord este <laughs> foarte important din punct de vedere strategic pentru că stimulează relațiile noastre cu regiunea ASEAN și există și angajamentul Vietnamului pentru dezvoltarea durabilă, acum când avem nevoie de astăzi. S-a negociat o reducere uh, a, a, a accizelor, foarte importantă, și de asemenea un capitol care prevede dezvoltarea durabilă cu un cadru de relații cu Vietnamul care reflectă principiile și uh, Uh, valorile noastre. Parlamentul European, datorită impulsului dat de grupul meu și de alte grupuri, a reușit să obțină măsuri uh, care să uh, dirigeze evoluția guvernului vietnamian în ceea, vietnamez în ceea ce privește drepturile omului, drepturile muncii. Mulțumesc autorităților din Vietnam pentru aceste eforturi, dar mai sunt încă multe lucruri de făcut și socialiștii sunt preocupați de situația drepturilor omului, în special în ceea ce privește libertățile fundamentale. De aceea aș vrea să vă cer, domnule comisar, să luați măsurile adecvate pentru a ne asigura că acest acord nu va, fi un, nu va avea un impact negativ asupra producătorilor de orez din Europa și asupra agricultorilor în general. Este un instrument bun și cred că uh, trebuie sprijinit. Mulțumesc, are cuvântul domnul Carles Kind, un minut. Euh, euh, Doamnă președinte, domnule comisar, aș dori să-l susțin pe domnul Bartolo, raportor pentru Comisia pentru Pescuit, uh, în afirmațiile sale împotriva, în ceea ce privește lupta împotriva um, pescuitului ilegal și în ceea ce privește um, pescuitul durabil. Este important acest lucru. Uh, Vietnamul a primit deja un cartonaș galben în ceea ce privește pescuitul ilegal, însă trebuie să reținem și uh, eforturile făcute de această țară, în special în cadrul um, negocierilor pentru acest acord. Trebuie să ținem cont și de faptul că în acest acord se menționează clar că părțile ce semnează acest acord vor lupta în mod activ împotriva pescuitului ilegal. Este oare acest lucru suficient? Bineînțeles că nu, să mergem mai departe, să punem în uh, aplicare garanții, uh, cum ar fi uh, eliminarea prețurilor preferențiale pentru pescuit. În această direcție merge amendamentul Riniu, pe care vă rog să îl susțineți. Mulțumesc, are cuvântul domnul Cra, un minut. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, comerțul în principiu este în beneficiul ambelor părți. În calitate de raportor permanent pentru Bangladesh, știu cum privesc statele în curs de dezvoltare uh, Vietnamul, pentru că o țară emergentă are pentru prima dată posibilitatea, printr-un acord de liber schimb, să se atașeze la economia europeană și să se dezvolte. Uh, Uh, este o oportunitate pentru multe state emergente uh, un astfel de acord. Tocmai de aceea uh, vă rog să sprijiniți acest acord. Este un acord echilibrat, el reflectă diferitele poziții din acest Parlament în ceea ce privește comerțul cu alte țări și le oferă și altor state emergente o ofertă de dezvoltare astfel încât să se ajungă la bunăstare în uh, aceste țări, astfel încât oamenii din, uh, din aceste țări să nu își caute uh, fericirea în alte locuri. Este un acord uh, cu beneficii, după cum spuneam, de ambele părți. Vă rog să-l susțineți. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul doamna Gregorova pentru un minut. Děkuji. Volný obchod obecně vytváří bohatství. Mulțumesc. Liberul schimb în general creează bunăstare pentru ambele părți. Ca pro-europeană, cum aș putea să mă împotrivesc acestui acord? Nu înseamnă că dăm carte albă unui regim autoritar uh, cu comerț către Uniunea Europeană fără condiții aplicabile. Prin ratificarea acestui acord, spunem că Uniunea Europeană susține un stat cu un mm, monopol de, al unui singur partid. Nu vă lăsați amăgiți de garanțiile legate de drepturile omului. În timpul celor 8 ani de negociere, situația s-a înrăutățit în Vietnam. Nu este vorba aici doar de drepturile omului. Ar fi de-a dreptul uh, negativ pentru comerț. Vietnamul are mult mai mult de câștigat decât Uniunea Europeană din acest acord. Avem uh, nevoie de garanții. Chiar vrem ca uh, Uniunea Europeană să fie influențată de regimuri autoritare care nu dau niciun semn de îmbunătățire. Vă mulțumesc că aștept, acceptați un, uh, o întrebare cu cartonaș albastru din partea colegului Simon. Da? Domnul Simon. Ich verstehe eins nicht an Ihre Argument. Un lucru nu înțeleg din argumentația dumneavoastră. Credeți că cu sau fără acord vom avea influență mai mare asupra regimului autoritar? Pentru că, de fapt, asta este întrebarea la